Meine Damen und Herren, am 24. Doamnelor și domnilor, pe 24 iulie a avut loc în Santiago de Compostela un accident groaznic. La acest uh, accident de tren au murit 79 de persoane. La câteva zile, însă după aceea, au pierdut viața mai mulți oameni la un accident rutier. 93 de, 39 de persoane au murit la un, în campania într-un accident de autobuz aceste vești uh, groaznicele, groaznice din această vară ne-au șocat pe toți. Aș vrea, în numele Parlamentului, să transmitem condoleanțele noastre familiilor uh, acestor uh, victime. Doamnelor și domnilor, până la alegerile europene mai avem acum 8 luni. În 8 luni vom trebui să reușim să-i motivăm pe oameni să participe la alegerile europene Însă aceste opt luni, dragi colegi, sunt uh, cele în care va trebui să muncim cel mai mult, așa cum am văzut-o și la reuniunile de grupuri, pentru că avem mai multe proiecte pe care trebuie să le terminăm și care cred că și vrem să le terminăm. Am reușit să obținem deja foarte multe în acest Parlament. Acest Parlament este un Parlament foarte um, harnic, care ia foarte multe decizii și ultimii cinci ani, care au fost ani de criză, uh, au arătat uh, că există veri foarte turbulente, chiar mai turbulente decât aceasta ultima, pentru că nu se mai vorbește de criza existențială a euroului, ci se vorbește de faptul că este nevoie de stabilizare o, și un element de stabilizare este aderarea Letoniei la uh, 1 ianuarie 2014 la zona euro. Oricum, șomajul este extrem de ridicat în continuare și cred că trebuie să plecăm de la premiza că în cursul negocierilor care au loc acum pentru perspectiva financiară, Parlamentul European trebuie să garanteze cel puțin măcar uh, mijloacele uh, pentru garanția pentru tineret, așa numitul front-loading. Acestea trebuie garantate și trebuie garantate efectiv, nu numai pe hârtie. Din tot ce am auzit din comisiile uh, de resort, nu este asigur încă acest obiectiv până acum și sper totuși că vom ajunge la un rezultat pozitiv până la alegeri. Același lucru se aplică și Uniunii Bancare. Doamnelor și domnilor, Uniunea Bancară nu este încă garantată și noi, Parlamentul European, cred că facem tot ce putem pentru ca aceasta să fie dusă la bun sfârșit. Avem nevoie în mod clar de această Uniune pentru a putea garanta stabilitatea din Uniune în general și pentru a o consolida. Sper de aceea că toate legislațiile care țin de problemele aferente uh, acestei uniuni să poată să fie finalizate în următoarele luni. Permiteți-mi însă să vă mai atrag atenția asupra unui punct. Punerea rapidă în aplicare a cadrului financiar multianual este cu siguranță pentru toți un proiect central. Înainte de pauza parlamentară de vară, am luat o decizie cu privire la plafoanele pentru următoarele, următoarea perioadă financiară, ceea ce nu a fost o decizie simplă și foarte mulți, cred că majoritatea dintre dumneavoastră, au trebuit să dea dovadă de foarte multă disponibilitate pentru a încheia compromisuri. Negocierile care au loc acum în comisii pentru bazele judiciare și pentru programele plurianuale, iar rapoartele pe care mi le-au transmis uh, comisiile, toate acestea mă neliniștesc, pentru că cred că vom putea uh, vota um, plan, um, cadrul multianual doar atunci când se vor respecta toate condițiile pe care le-am impus. Și în momentul de față, din partea Consiliului, eu nu pot să recunosc niciun semn că ar fi așa. Aș vrea să vă rog pe toți, să-i rog pe toți să facă tot posibilul pentru ca să se ajungă la compromisuri și în comisiile de specialitate. Ich komme nun zur Tagesordnung. Trecem acum la ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi și mă bucur că toți colegii care au lipsit uh, mai mult timp sunt astăzi din nou printre noi. Unii sunt uh, chiar uh, sănătoși acum printre noi și mă bucur să-i revăd. Mă refer aici, bineînțeles, la vicepreședintele Alvaro, care a revenit printre noi. Aș vrea în acest moment să-mi exprim speranța că colegul nostru, Papa Stamkos, căruia îi merge mai bine, dar nu foarte bine încă, să se poată întoarce și el printre noi la un moment dat. Și aș vrea să-i urez și dumnealui și familiei sale numai bine în continuare. Unsere besten Genesungswünsche și sănătate, bineînțeles. Procesul verbal uh, și uh, procesul verbal al reuniunii din iulie este disponibil. Vreau să știu dacă există obiecții împotriva acestui proces verbal.